Mulțumim. Dezbaterea s-a închis și vom avea votul în sesiunea plenară din prima sesiune plenară din martie. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, raportul doamnei Vălean în legătură cu investițiile în infrastructura de energie în comunitatea europeană. Îi dau așadar cuvântul doamnei Vălean, doamna noastră raportor, pentru patru minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Apreciez prezența dumneavoastră aici în această seară. Domnule comisar Oettinger, stimați colegi, am dori, aș dori să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru discuția fructuoasă pe care am avut-o pe acest raport. Intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona acordă Europei mai multe competențe în domeniul energetic. Aceasta este acesta este un domeniu în care dacă conlucrăm putem asigura o energie mai sigură și mai ieftină, precum și eficientă pentru cetățeni. Uh, trebuie să evităm evenimente cum ar fi uh, criza gazelor prin care am trecut uh, iarna trecută. Bineînțeles că nu putem rezolva disputele din afara granițelor noastre, însă putem să ne asigurăm că infrastructura noastră poate să facă față uh, Uh, neajunsurilor de furnizare. Europa a stabilit această prioritate. Uh, anul trecut am adoptat al treilea pachet energetic care are scopul de a asigura o piață energetică mai eficientă. Securitatea uh, furnizării este acum pe masa de discuție a Parlamentului. Îmbunătățirea infrastructurii va face ca piața să devină mai predictibilă și mai transparentă. Ar fi păcat să pierdem ocazia uh, de a aplica uh, temeiul legal corect al, nou, al articolului 194 din Tratatul de la Lisabona. Este vorba despre un punct politic și instituțional major nu este vorba doar de un instrument pentru colectarea informațiilor, ci ne poate da imaginea investițiilor în infrastructura energetică. În cazul în care Consiliul adoptă acest regulament sub temeiul juridic greșit, cred că Parlamentul ar trebui să continue și să ac- cu acțiunea la Curtea Europeană de Justiție și Parlamentul o va face. În legătură cu fondul, am mai spus înainte domnului Barroso și o voi spune din nou dumneavoastră, domnule comisar Oettinger. Europa se află într-un moment de răscruce și prioritatea noastră de acum trebuie să fie mai mult decât oricând să susținem companiile noastre și să creăm un mediu propice concurenței. Avem nevoie de politici puternice și de o politică energetică corespunzătoare pentru a asigura energia sigură și ieftină pentru companii și cetățeni. În această perspectivă, sper că adunarea datelor nu va deveni un scop în sine. Trebuie să ne asigurăm că acest regulament nu va crea o sarcină birocratică suplimentară asupra companiilor și confidențialitatea va fi respectată. Pot doar să regret că PPE-ul și PS PSD au introdus un amendament pentru a ca companiile să uh, nu uh, să uh, citeze informații în legătură cu statele terțe. Nu există o bază pentru asemenea, un asemenea amendament. Trebuie să știm ceea ce se planifică la nivel european înainte să privim în afară. Am observat că există o tentație în Parlament să se includă totul în acest regulament, însă este o greșeală. Pentru că acest instrument să fie eficient, acesta trebuie să, fie, să pună accentul pe informațiile utile și să evite uh, birocrația și problemele de confidențialitate pentru companii și cetățeni. Am încercat să ajung la un echilibru, dând pe de o parte oportunitatea Comisiei să aibă o uh, vedere largă asupra uh, Uh, informațiilor și ca imaginea să fie cât mai corectă. Avem nevoie și de siguranța investițiilor viitoare, viitoare și de o politică solidă. Vreau să vă asigur, domnule Oettinger, că vreau să evit ca Comisia, după adunarea datelor, să impună planuri de investiții și să spună companiile să nu investească într-un loc, ci în altul. Comisia trebuie să acorde soluții și stimulente pentru companii pentru a face uh, investiții pe termen scurt, neprofitabile, pentru a asigura uh, siguranța furnizării. Altfel vor rămâne portițe de scăpare. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Valian. Acum dau cuvântul domnului comisar Oettinger. Frau Präsidentin, Frau Abgeordnete Valuan, verehrte Abgeordnete. Mulțumesc, doamna președinte. Doamna Valean, doamnelor și domnilor, criza gazului de la finalul anului trecut ne-a arătat uh, cât de important este ca uh, Europa să aibă acces la o structură uh, energetică care să permită statelor membre să își continue activitatea și în situații de crize. Iată de ce este foarte important ca Comisia să aibă o vedere de ansamblu asupra planurilor în, desfășur- în desfășurare și asupra capacităților uh, dezafectate. Iată de ce dorim uh, să avem la dispoziție instrumente de informare care să ne înlesnească um, această întreprindere. Ne referim aici la um, anterioarele crize petroliere și să includem energiile regenerabile. Propunerile Parlamentului European sunt întotdeauna binevenite și au fost așa infrastructurile de termoficare și capacitățile de, de gazificare trebuie să fie incluse. Bun, funcționează instalația acum. Mulțumim serviciului tehnic, astfel încât, domnule comisar, haideți să reluăm de unde am întrerupt și îmi cer scuze pentru această întrerupere. Intervenție fără microfon.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 Mă auziți? Mă auziți? Puteți recepta interpretarea? Vă rog să ridicați mâna cei care puteți uh, auzi interpretarea, ca să știu dacă funcționează. Bun, se pare că totul e în regulă. Îmi cer scuze, domnule comisar. Vă rog frumos să mai încercați o dată să vedem dacă funcționează și acum sistemul. Doamnelor și domnilor, cum uh, va evalua Comisia datele uh, colectate în cadrul acestui regulament. Se pare că pe canalul de engleză este poloneza. Eu încerc să, să mai vorbesc în continuare. Deci, funcționează pentru limba engleză? Pentru germană funcționează. Cred că sistemul funcționează din nou. Îmi cer mii de scuze, domnule comisar. Vă rog să mai, să mai începeți odată. Sperăm că acum toate lucrurile vor uh, merge. Mulțumesc. Voiam uh, să pun o întrebare în ceea ce privește informațiile pe care le vom primi de la statele membre în acest domeniu și uh, modul în care vom analiza aceste informații. Noi uh, vom încerca să stabilim structurile de furnizare previzibile pe viitor și sperăm că capacitățile uh, pe viitor vor corespunde așteptărilor noastre sau vom vedea din aceste date dacă vom registra neajunsuri, ceea ce înseamnă că regulamentul actual trebuie actualizat. Astfel încât propunerea noastră este ca din 2 în 2 ani să avem o dezbatere privind evoluția infrastructurii energetice ar trebui să se publice rapoarte pentru a asigura transparență pentru operatorii de piață și pentru sporirea acestei transparențe. Trebuie să încercăm să, să avem, purtăm un, um, un dialog cu instituțiile statelor membre pentru a atrage concluzii privind uh, uh, situația cu care ne confruntăm. Este limpede că acest regulament dorește să aducă la oaltă date, informații pentru a vedea dacă se pot evidenția neajunsuri, deficiențe și um, mai apoi, din aceste date, putem vedea cum se pot îmbunătăți politicile energetice. Domnule raportor, acest um, lucru mă aduce la chestiunea menționată de dumneavoastră. Este vorba de articolul 194 al Tratatului de la Lisabona și aplicarea acestuia. Comisia, Parlamentul și Consiliul consideră acest lucru o obligație, dar în egală măsură și o șansă de um, a aduce politicile energetice la nivel european, de a permite uh, conlucrarea instituțiilor și vreau să vă spun că în toate măsurile de politici viitoare, pe cât posibil, voi încerca să includ Parlamentul European cât mai degrabă cu putință. Temeiul juridic pe care se bazează dezbaterea actuală reprezintă această problemă a colectării datelor și evaluărilor, iar uh, opinia juridică a serviciilor Comisiei este că Um, aici um, avem um, articolele 337 al tratatului și în acest caz legislația secundară poate fi folosită și ea. În ceea ce privește colectarea și evaluarea datelor, politicele energetice uh, nu sunt uh, Uh, urmate. Aceasta este decizia necesară și, uh, președinte, uh, iată, dat fiind problemele care ne confruntam, problemele de natură tehnică, acum o să dau um, cuvântul mm, membrilor grupului, președinților grup, membrilor grupului, domnul Marinescu are cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule comisar, ați, explicat, ați încercat să explicați motivul pentru care nu lucrăm în codecizie. Eu rămân și eu la aceeași părere ca și colega mea doamna vălean uh, raportorul acestui uh, uh, raport că ar fi fost bine ca acest regulament să se discute în codecizie. noul regulament este un instrument legislativ foarte important pentru piața energetică a uniunii europene. această analiză ar trebui să completeze strategiile naționale și regionale și să contribuie la consolidarea securității energetice prin identificarea eventualelor lacune i riscuri în materie de infrastructură i investiii în vederea asigurării unui echilibru între cererea i oferta în domeniul uh, energetic. cred că propunerea uh, comisiei include câteva uh, neclarităi care cred că au fost rezolvate prin amendamentele depuse cum ar fi problema publicării datelor din domeniul energetic trimise de către statele membre aceste date trebuie să fie agregate la nivel naional i regional i în felul acesta ă, ă, se, evită dezvăluirea de informații sensibile din punct de vedere comercial. o altă problemă este a clarificării a ceea ce se înțelege prin organism specific respectiv un organism însărcinat cu pregătirea și adoptarea la nivel comunitar a unor planuri ă, multianuale de dezvoltare și investiții în infrastructura energetică problema evitării dublării de colectare a acestor date și a determinării momentului în care un anumit proiect trebuie raportat respectiv după ce autoritățile au primit cererea de autorizație de construcție. un alt aspect deosebit de important este problema monitorizării în țările terțe a investițiilor europene care au un impact pe piața europeană a energiei. cred că investiții în țări terțe investiții atât guvernamentale cât și, cele făcute de companii naționale care au un efect important pentru piața energetică trebuie raportate în cadrul acestui regulament. Mulțumesc. Din partea socialiștilor, domnul Gherec, un minut și jumătate, vă rog integracja europeană, bezpieczeństwo oraz Trebuie să existe o gestionare comună a investițiilor statelor membre în infrastructura energetică, în special infrastructura rețelelor. O condiție prealabilă importantă este o constituie informațiile obiective în legătură cu starea rețelelor naționale și conexiunilor internaționale. Acestea vor fi foarte relevante în viitor. Este importantă și competitivitatea în acordarea serviciilor. Caracterul secret al negocierilor nu ar trebui să fie uh, un factor care să aibă un rol. Trebuie să se ia decizii în legătură cu construirea conductelor în nord sau în sud, nu pe criterii egoiste uh, care țin de interesele doar unor state membre. Trebuie să lucrăm în beneficiul întregii Uniunii Europene pe baza solidarității și acest regulament va uh, realiza doar în parte acest deziderat. Este important să avem o asemenea prioritate. Urmează doamna Eck în, nume, în numele grupului ALDE. Un minut și jumătate. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule președinte, mă bucur um, că Comisia și-a luat angajamentul de a promova cele mai bune practici și de a spori eficiența piețelor energetice. Eficiența energetică joacă un rol crucial în ceea ce privește um, locurile de muncă și creșterea economică în Europa, iar noi trebuie să uh, respectăm limita de 2 uh, grade. Avem nevoie de rețele energetice inteligente, de o, o piață funcțională la nivel intern, iar uh, pentru toate acestea este nevoie de uh, este nevoie ca Comisia să cunoască activitatea pieței. Avem, dar trebuie să evităm um, uh, dublarea, suprapunerea și um, asta în atingerea scopurilor pe care le-am propus. Dacă dorim o piață internă mai bună, atunci este important să obținem informații de la companii, dar uh, informații a căror confidențialitate să fie ocrotită. Sunt de părere că ar trebui să respingem amendamentele foarte birocratice ale verzilor, fiindcă obiectivul uh, este atât de important aici în cât um, cade în uh, temeiul juridic al articolului 194 al Tratatului privind Uniunea Europeană, care prezintă foarte clar uh, modalitatea de lucru aici. Este vorba de um, procedura legislativă obișnuită în conformitate cu, cu tratatul. Orice altă procedură um, ar uh, da o demarare proastă acestei uh, proceduri în ceea ce privește cooperarea noastră cu Comisia cu privire la piața internă. Uh, Următorul vorbitor uh, din partea verzilor, domnul Jadot. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, uh, e bine că dezbatem despre rezultatele acestui instrument în Parlament, însă trebuie să folosim codecizia, un instrument important care poată să fie mai operațional, mai eficient și mai transparent. Mai eficient dacă ne gândim la ansamblul energiilor descentralizate. Nu e vorba de a contabiliza fiecare panou solar, însă în state avem informații pe care le puteți colecta pentru a face o contabilizare. Știu că colegul liberal vorbea despre democrație și transparență, uh, Uh, nu putem să vorbim de birocrație. Acest instrument este transparent și trebuie ca Comisia să consulte toți actorii implicați, sindicatele, asociațiile în speță și contribuabilii participă la efortul tranziției energetice, deci trebuie să avem informații și în legătură cu finanțare, tocmai pentru a ști în ce direcție și cum anume vor finanța tranziția energetică europeană contribuabilii. Sper că amendamentele pe care le-am înaintat vor fi votate mâine de un număr mare de deputați, mai mare decât uh, numărul de deputați care sunt aici în această seară. Mulțumesc. Domnul Tozenovski din partea conservatorilor, un minut. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna președinte. Propunerea raportării informațiilor în legătură cu proiectele de, de infrastructură este una care poate să fie pusă sub semnul întrebării, pentru că este vorba aici de competitivitatea companiilor private. În primul rând trebuie să ne gândim la conținutul acestor informații obligatorii și, în al doilea rând, gradul de confidențialitate și obligația impusă de menținere a confidențialității. Eu cred că informațiile confidențiale ar trebui să fie generale, pentru a avea o idee generală și să avem o idee mai clară în legătură cu legăturile între state. Mă întreb ce va face Comisia dacă crede că un anumit domeniu nu beneficiază de suficiente investiții sau dacă sunt prea multe investiții. Dacă informațiile ar fi uh, suficient de limitate, nu am avea discuții în legătură cu caracterul secret al acestor uh, informații. Domnul Pașca. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, evenimentele din ultimii doi ani au arătat că um, securitatea energetică la nivel european nu este o realitate, ci mai mult o dorință. Nu avem sisteme interconectate suficient și potrivit. Acestea fiind spuse, multe țări în Uniunea Europeană rămân uh, fără, mm, fără căldură și uh, fără furnizare de gaze naturale, în ciuda mm, promisiunilor noastre de solidaritate. Comisia trebuie să aibă inițiative în acest sens și, bineînțeles, că are nevoie de informații din sectorul privat de la statele membre. Iată de ce suntem de părere că propunerea uh, unui uh, regulament din partea Consiliului privind înștiințarea pro proiectelor de investiții este normal și necesar. Noi ne confruntăm aici cu probleme privind furnizarea de energie la nivel european. Amendamentele înaintate îmbunătățesc propunerea și este foarte important să le sprijinim. Mulțumesc foarte mult. Acum Ehm, dăm uh, cuvântul uh, următorilor vorbitori. Doamna Sartori nu este în sală. Eh, Mulțumesc. Doamna Valean a făcut o muncă excelentă cu acest raport. S-a vorbit despre chestiuni rezonabile, cererea de date și de informații. Se menționează în acest regulament Însă acest lucru poate să fie sensibil pentru operatorii economici și trebuie să oferim gradul necesar de siguranță în acest sens. În al doilea rând, trebuie să fie posibil să agregăm datele chiar pe o bază mai largă, regională. În al treilea rând, notificarea ar trebui să aibă un scop practic ar trebui să fie suplimentară față de analiza dezvoltării sistemului gazier european. Așadar, Comisia ar trebui să discute despre analizele sale cu industria relevantă și cu statele membre Comisia și domnul comisar aici prezent tocmai și-a luat un angajament în acest sens. Trebuie să evităm și paralelismul, suprapunerea eforturilor între operatori, autoritățile naționale, autoritățile naționale de reglementare, statele membre. Trebuie să facă tot ceea ce le stă în putință pentru a ajunge la niște planuri de siguranță a ofertei. în afara, cazurilor, în afara cazurilor în care operatorii decid să schimbe un plan de investiții, deci în afara unui astfel de caz, ei nu ar trebui să fie penalizați. Și mai există și alineatul care vorbește despre termene temporare de notificare, însă unele proiecte nu trec niciodată de faza de planificare. Cel mai bun rezultat ar putea așadar fi atins dacă notificarea ar avea loc doar pentru acele proiecte care au primit licențele necesare sau proiectele în care a existat o um, decizie finală de investiție. Doamna Țică, un minut. Thank you, Madam uh, Chair, Mr. Commissioner a dori să încep prin a felicita raportorul pentru uh, munca depusă. tratatul de la lisabona întărete competenele uniunii europene în domeniul politicii energetice. securitatea energetică a uniunii i solidaritatea dintre statele membre în situaii de criză de energie sunt eseniale pentru politica energetică a uniunii regulamentul de faă stabilește un cadru comunitar pentru notificarea comisiei cu privire la datele și informațiile privind proiectele de investiții în infrastructura energetică în domeniul petrolului gazului energiei electrice a biocarburanilor precum și proiectele pentru stocarea geologică a carbonului emis în sectorul energetic. astfel comisia va putea veni cu propuneri pentru o mai bună utilizare a capacităților existente și pentru identificarea de soluții în situații de criză de energie regulamentul nu trebuie să încarce semnificativ sarcinile administrative pe care le au companiile energetice. consider însă că acest regulament ar trebui să se aplice i întreprinderilor europene care investesc în proiecte de infrastructură energetică din tere ări i care sunt direct legate de reelele energetice ale unuia sau mai multor state membre sau au un impact semnificativ asupra acestora. de aceea sper că amendamentul șaptezeci și patru mâine va întruni o majoritate. mulumesc. Mulțumesc, Helmer. Un minut. Doamnă președinte, amendamentele din această seară ne arată cât de obsedați suntem de regenerabile. Vorbim în continuare de importanța reducerii emisiilor de eh, dioxid de carbon, chiar eh, dacă teoria ehm, eh, influenței antropice asupra mediului se destramă văzând cu ochii. Uh, am uh, ales uh, să aducem stimulente care perturbă piața pentru aceste regenerabile și împotriva energiei nucleare, nucleare pe care ar trebui să o sprijinim mai mult. Europa are nevoie de o capacitate de generare energetică pe care energia nucleară ne o oferă. Însă până atunci energia picătură cu picătură pe care ne o oferă fermele eoliene nu poate fi de ajuns. Multe țări din Uniunea Europeană, inclusiv a mea, se confruntă cu um, perspectiva unei crize, uh, unei crize energetice. Uh, asta dacă nu cumva o să avem capacități de generare energetice serioase bazate pe cărbune și uh, energie nucleară, altfel o să ne trezim pe întuneric. Mulțumesc, mulțumesc domnule Sonic, minute. Kwestia energii oraz sieci energetycznej to jedno z kluczowych zagadnień dla przyszłości europejskiej. Problema energiei și a rețelelor de energie reprezintă o chestiune fundamentală pentru viitorul economiei europene. E vorba de siguranța energetică care este evocată adesea în acest for. E un termen pe care îl auzim uh, de multe ori în discuții, însă după aceste declarații trebuie să vedem acțiuni și de aceea trebuie să finanțăm aceste acțiuni. În urma raportului Exxon Mobil, una dintre cele mai mari companii în acest domeniu, se pare că există o creștere a cererii de 1,2% pe an pentru petrol. după câțiva ani vom vorbi despre o creștere de 35%, deci avem uh, petrol, avem gaz și va exista o cerere de gaz, o creștere de 1,8% pe an. 3 miliarde de metri cub sunt folosiți acum și creșterea cererii de gaz va depinde de importul acestor uh, lucru, din 45% în 2005 până în, la 70% în 2030. Acestea sunt previziunile. Acestea fiind spuse, sprijinul acordat infrastructurii energetice a UE este strategic. În climatul economic de acum este greu să găsim uh, fonduri pentru astfel de proiecte, deci doar banii europeni vor uh, continua, vor ajuta continuarea investițiilor, fluxului de investiții. Trebuie să ajutăm să investim în acele proiecte transfrontaliere, mai ales, care vor contribui la promovarea unor noi tehnologii. Aceste proiecte vor contribui la reducerea diferențelor și a discrepanțelor între furnizarea pe care o avem acum și acest lucru ne va uh, oferi resurse. Urmează Catch DI un minut, doar domnul Kelly are cuvântul în primul rând. Vă mulțumesc, este vorba de o întrebare, o chestiune foarte importantă din trei motive. Uh, combustibilul fosil se va termina, schimbarea climatică uh, va interveni, uh, există obiectivele 20-20, unii susțin 30-20, 40-20, ne bazăm pe combustibili fosili care vine din regiuni instabile sau dictatoriale. Timpul nu este de partea noastră și un domeniu care necesită o atenție suplimentară este cercetarea și inovarea. Pe mine mă îngrijorează duplicarea în acest domeniu. Am aflat recent că 45 de grupuri cercetează uh, bacteria Salmonella dacă asta se întâmplă cu salmonella, ne putem permite 50 de grupuri care să uh, cerceteze energii regenerabile, solare, energia valurilor și așa mai departe. În uh, aș întreba Comisia ce planuri are pe, pentru a coordona aceste eforturi, pentru a folosi cât mai bine aceste eforturi. Vă mulțumesc, domnul Enciu doamnă președintă felicit pe doamna vălean pentru raport. aș dori să subliniez câteva aspecte privind importanța investițiilor în infrastructură dezvoltarea continuă a infrastructurii energetice este singura metodă de a face față societății în schimbare dezvoltarea reelelor actuale precum i investiia în noi tipuri de reele adaptate resurselor de energie inovatoare este un punct esenial menit să faciliteze accesul la energiile noi atât pentru populaie cât i pentru industrie. la ora actuală colaborarea regională în domeniul energiei există de facto ea trebuie însă întărită prin reguli clare. solidaritatea dintre statele membre trebuie să se transforme din noiune în realitate creterea investiiilor în sistemele informatice de monitorizare i raportare a stocurilor de combustibil în timp de criză este de asemenea importantă. în încheiere doresc să precizez că investiiile în soluiile ict în sectorul energetic reprezintă cheia dezvoltării unei economii eficiente din punct de vedere energetic cu emisii reduse de carbon. Vă mulțumesc. Uh, mulțumesc, Mulțumesc, președinte. Dragi membri, tratatul de la Lisabona a consolidat prerogativele Uniunii în domeniul politicii energetice și trebuie folosit mai activ pentru a depăși obstacolele și pentru a preveni problemele în sectorul energetic. Furnizarea de informații în legătură cu proiectele energetice și în domeniul infrastructurii energetice va contribui la identificarea problemelor a lipsului de, lipsei de echilibru între cerere și ofertă și ne va permite să avem o politică comună în uh, sectorul energetic în spiritul armonizării și solidarității între statele membre pe această piață. Cred așadar că este important să adunăm informații adecvate în legătură cu investițiile planificate pentru a ne asigura că Uniunea Europeană poate să ia o decizie informată în ceea ce privește politicile energetice în baza unei situații în toate statele membre, o situație actualizată. Domnul Sikierski. domnilor și domnilor, garanțiile pentru furnizarea de energie reprezintă în mod cert o prioritate pentru statele membre, dar și pentru întreaga comunitate. Și Comisia Europeană are o răspundere majoră în acest sens, pentru că trebuie să ia măsuri pentru a asigura securitatea energetică pentru toată comunitatea printr-o bună monitorizare a mecanismelor pieței europene energetice. Sprijinul investițiilor eficiente ar trebui să fie parte a acestor măsuri. Comisia ar trebui să inițieze studii care să ne poată oferi date bazate pe informații fiabile din partea statelor membre și din acest punct de vedere nu ar trebui să analizăm doar stocul actual, dar și investițiile care ar putea să crească și să diversifice furnizarea de energie și transportul uh, materiilor prime în viitor. Doar în baza acestor informații putem crea o bună strategie. Domnul Oettinger. Uh. Mulțumesc, doamnă președinte. Una dintre principalele probleme cu care ne confruntăm este stocarea energiei și cred că trebuie să ne gândim mai mult la această chestiune în ceea ce privește furnizarea de energie. Această problemă reprezintă o mare provocare pentru regenerabile. Avem nevoie și de rețele inteligente, sisteme inteligente, cu cât avem mai multe surse de energie regenerabile, cu atât avem mai multe uh, mai multe șanse de a economisi bani, energie și până la urmă de a ajuta mediul înconjurător prin intermediul acestor rețele energetice. Avem uh, nevoie și de contoare inteligente în locuințe pentru a putea reduce costurile asupra gospodăriilor. Sporirea eficienței energetice pe viitor va avea un rol crucial, nu neapărat în ceea ce privește furnizarea energiei, dar, în consumul, dar mai ales în consumul acesteia. Mulțumesc, doamna președinte. Acum dau cuvântul domnului comisar. Frau Präsidentin. Eh, vă mulțumesc, doamnă președinte. Stimați membri, vă mulțumesc pentru contribuțiile foarte valoroase pentru a îmbunătăți acest text. Comisia va încerca să includă cât mai multe dintre propunerile dumneavoastră în versiunea finală a textului și sperăm că aceste opțiuni vor fi preluate de, către statele membre. La Comisie suntem perfect conștienți de datele, de caracterul confidențial al datelor cu privire la investițiile planificate. De aceea, propunerile care vorbesc despre publicarea datelor uh, sunt susținute de asemenea, datele la nivel european vor fi agregate pentru a nu se putea deduce strategia de afaceri a companiilor individuale. Există câteva cazuri în care există doar un sector energetic relevant într-un stat membru. Petrolul, gazul, eh, cărbunele, toate eh, trebuie transportate și aceste capacități trebuie incluse. includerea acestor capacități poate fi considerată în următorii 5 ani. Există opinii diferite în legătură cu temeiul juridic al acestui regulament, însă Comisia salută o dezbatere extinsă în domeniul infrastructurii. Avem nevoie de solidaritate în acest sens și uh, un instrument util pentru rețelele transeuropene. De asemenea, se poate face un raport de progres al Comisiei pentru implementarea unui program energetic. Vă mulțumesc, uh, domnule comisar, iar acum uh, doamna Valean, raportoare, pentru două minute. Thank you, Chair. Thank you, Commissioner. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, mulțumesc, domnule comisar Oettinger, mulțumesc colegilor pentru contribuția interesantă la această dezbatere. Câteva cuvinte pentru a conchide. În primul rând, subliniez din nou că politicile sau sistemul politic ar trebui să se abțină de la uh, se amesteca pe piață. Noi suntem aici doar pentru a corecta problemele de pe piață. În al doilea rând, nu ar trebui să folosim acest regulament pentru a verifica aplicarea corectă a altor regulamente. Nu trebuie să includem informații exhaustive uh, nu facem un efort statistic aici și trebuie să adunăm uh, informații de anumită revelanță pentru că altfel nu mai avem, uh, nu, nu mai există sens. Și aș dori să mai spun, îmi deoseb colegei uh, Lena Eck, că sper că datele agregate în baza acestui regulament ne vor ajuta să devenim mai inteligenți în chestiunea energetică și în interesul nostru general. Doresc asta. Mulțumesc tuturor! Mulțumim! Această dezbatere s-a închis. Vom vota mâine la 11.30. Următorul punct de pe ordinea de zi este raportul domnului Manca rectificarea estimărilor Parlamentului pentru bugetul 2010 și dau cuvântul